Right. Jean-Paul, are you? Okay. Right. No, uh, that, that, that's all right. Um, we've had about... Bună ziua. Am avut deja o întârziere academică de șapte minute și jumătate, așa încât v-aș ruga să începem. Avem o ordine de zi mai scurtă în această dimineață, pentru că anumite rapoarte au fost amânate. Am amânat examinarea amendamentelor pe conturile anuale și de asemenea pe microfinanțare. Dacă nu există obiecții la aceste schimbări ale ordinii de zi, atunci va trebui să aprobăm și procesul verbal al reuniunii din data de 2 septembrie 2009. Nu văd să existe obiecții, deci le consider, se consideră acest proces verbal adoptat. Acum, comunicări. Ca de obicei, această reuniune se transmite pe internet. Doresc să îi urez bun venit doamnei Marta Andresen, membră supleantă care îl înlocuiește pe domnul Rossi. Calendarul Econ pe 2010 îl veți găsi în dosarele dumneavoastră, în forma în care a fost adoptată în comisie săptămâna trecută. După cum v-am anunțat de asemenea săptămâna trecută, v-aș reaminti că vom avea o întâlnire extraordinară a comisiei la Strasburg, luni, 19 octombrie, la ora 21. Detaliile vă vor fi trimise în timp util. Uh, vă reamintesc acest lucru pentru a uh, avea traducere și pentru a avea o întâlnire în legătură cu excepțiile pe Uh, funcțiile de bloc în industria automotoare. Iar acum examinarea raportului domnului Bullman în legătură cu uh, anumite proiecte de directiv ale Consiliului în legătură cu sistemul comun al taxei pe valoare adăugată. Mulțumesc, doamnă președintă. E vorba aici de o consultație. Consultația a avut loc și s-a încheiat cu succes. În raportul nostru a fost votat în unanimitate la data de 8 iunie 2008 prin intermediul colegei Rozati. În acest raport se vorbește despre următoarele lucruri și anume de uh, TVA în ceea ce privește furnizarea de electricitate, gaze, în cadrul întreprinderilor mixte. Acest lucru nu a, nu a reprezentat o problemă, însă este vorba și despre dreptul de deducere a TVA-ului în ceea ce privește bunurile imobile. Aici problema e următoarea. Există o hotărâre a Consiliului în care acest domeniu de competență este foarte extins. Acest, această, propun, această hotărâre nu duce la o clarificare a acestui domeniu pentru că se pot folosi diferite practici astfel încât lipsește claritatea care este necesară. Am fost rugați de către Comisie și, Con- și Consiliu să aducem amendamente astfel încât această propunere să fie revizuită. În ceea ce privește propunerea Consiliului, eu o găsesc mult prea extinsă. Aici am putea să, găsi, să compunem mai multe aspecte ale, în ceea ce privește TVA-ul pentru drepturile imobile. Propunerea nu este clară, nu este clar care vor fi repercusiunile pe piața internă și de aceea fac următoarele propuneri în primul rând, să existe foarte, o foarte clară specificare a domeniului de aplicare a directivei în ceea ce privește bunurile imobile. Trebuie să știm care este definiția cadru, astfel încât să nu mai uh, existe neclarități la nivel național. În al doilea rând, înainte de o reușită în domeniul extinderii, trebuie să verificăm care vor fi, uh, care vor fi repercusiunile pe piața internă. Avem nevoie de o evaluare a acestor repercusiuni nu ne dorim ca piața internă să fie în, în continuare afectată de această extindere a domeniului. Ne dorim de asemenea să se folosească un mecanism de regularizare, iar aici să se facă o regularizare pe anumite intervale de timp. Propunerea noastră este una care își dorește să se întoarcă la ideile clare care au fost prezentate mai de mult de către Comisie astfel încât să se știe clar ce se va întâmpla pe piața internă și să, în ceea ce privește, juri, în ceea ce privește Curtea Europeană de Justiție, aceasta să poată să uh, Uh, să poată fi luată și ea în considerare. Aștept comentariile dumneavoastră. Right, at the moment... În acest moment nu am pe nimeni pe listă. Nu cred că există vreun raportor din umbră aici. Mai există cineva care ar dori să ia cuvântul în acest, pe acest subiect? Ar dori comisia să facă o declarație? Probabil că am putea să auzim intervenția Comisiei. Right, Mr. Demon. Thank you very much, Domnule Dimen, vă mulțumesc, doamnă președinte. După aceste explicații, tot ceea ce pot spune este că aș mulțumi Comisiei Econ dacă votează pentru acest raport și mulțumesc raportorului pentru că a susținut propunerea inițială a Comisiei. În termeni simpli, ne referim la această propunere de directivă, directiva tehnică, pentru că ideea originală era să remediem câteva neajunsuri tehnice și de asemenea să ținem cont de preocupările uh, statelor membre în domeniul drepturilor de deducții. Uh, doar în ceea ce privește proprietățile imobile însă extinderea de către Consiliu a noi reguli care priveau deducerile s-ar fi aplicat la toate tipurile de bunuri, fără să se fixeze detalii ale condițiilor în care statele membre ar fi putut să pună în aplicare noi reguli. De aceea, consultarea Parlamentului a fost foarte justificată. În ceea ce privește contextul, aș dori să mulțumesc raportorului și să îmi exprim aprecierea față de acest raport. Cu voia dumneavoastră, vă atrag atenția asupra unui singur element unde aș dori să îmi explic să explic poziția noastră puțin mai detaliat la considerentul 10a sau 10 bis. care, după părerea noastră, se rezumă la, cere, la o cerere de acțiune politică suplimentară adresată Comisiei, care, conform regulilor Comisiei, nu este în mod necesar ceva care ar trebui să apară în considerentul directivei. În, în fond, nu avem poziția acum, aici, să comentăm într-un sens sau altul, dar nu putem acum să facem niciun angajament în legătură cu o asemenea acțiune ulterioară. Uh, și mă voi opri aici. Mulțumesc din nou raportorului și membrilor comisiei. Dacă mai există întrebări de ordine tehnică, suntem bineînțeles la dispoziția dumneavoastră. Vă mulțumesc. Thank you very much. Vă mulțumesc. Voi da cuvântul din nou raportorului, pentru că nimeni nu mi-a indicat că ar vrea să ia cuvântul. Această comisie a vrut în trecut să se asigure că Întreprinderile beneficiază de condiții egale peste tot în Uniunea Europeană, nu doar în ceea ce privește TVA-ul, ci și în ceea ce privește impozitul corporatist. Și de aceea poziția comisiei noastre este una unitară și plecăm de la aceleași. Dau acum din nou cuvântul domnului Bulman. Da, de Mulțumesc foarte mult pentru intervenția Comisiei. Vom mai discuta punctul care a fost menționat. Mai vreau să mai spun uh, ceva. Bineînțeles că la începutul noului uh, mandat a trebuit să ne grăbim să terminăm totul la timp, așa că nu ar, și acest lucru nu ar fi fost posibil fără serviciile care ne-au ajutat foarte mult, serviciile din această comisie. Vă mulțumesc frumos pentru acest lucru. Yes. Da, mulțumesc. Într-adevăr, pare, pare puțin uh, ciudat că ne-am întors și trebuie să lucrăm cât de repede putem. Mulțumim că ne apreciați. Acum putem trece la următorul raport. Acesta este raportul mai bine ar trebui să ne întoarcem la altceva, mă scuzați, tocmai mi s-a amintit că trebuie să anunț calendarul Termen limită pen, termenul limită pentru amandamente va fi data de 14 octombrie la prânz. La data de 9 octombrie va avea loc uh, una, prezentarea în altui raport și votul la data de 10 octombrie, iar plenara în data de 3 decembrie. Raportorul este de acord? Așa că putem acum să trecem la punctul 7 și anume raportul anual din 2009 a Băncii Centrale Europene. Raportorul este domnul Edward, Edward Cicluna. Mulțumesc, doamnă președintă. Cred că aceste intervale de timp sunt foarte strânse. Mi s-a dat până la data de 12 octombrie ca să termin proiectul și posibil totuși până în 23, dar totuși nu e destul timp. Acest raport ar fi trebuit să, acest proces ar fi trebuit să înceapă în luna aprilie, dar pentru că au avut loc alegerile, aceasta este situația așa că putem să sperăm că un alt raport se va publica anul viitor la început. Au avut loc consultări cu Banca Centrală Europeană și Secretariatul. Deja mai multe reuniuni au avut loc. acest uh, report, raport este destul de vechi, este din anul 2008, din decembrie, așa că de atunci s-au întâmplat foarte multe lucruri. Așa că eu voi discuta despre chestiunile care apar în raportul din 2008 și voi încerca să le aduc la zi, fără a aduce noi subiecte care probabil vor exista în raportul pentru anul 2009. De asemenea, cred că mă voi folosi de următorul fapt. Raport, raportorul are dreptul să, modific, să mute amendamentele, așa că voi, încerca, voi uh, respecta termenul limită și dacă vor exista anumite adăugiri, atunci le voi încadra la amendamente la o dată ulterioară. Bine, mulțumim foarte mult. Domnule Balț, aș ceru cuvântul. Și eu vreau să mai amintesc lucrul că termenele limită sunt foarte, foarte strânse, mai ales din, ca, din, cazul, din cauza alegerilor care au avut loc. Cred că raportul anual este unul foarte bun. Cred că putem deja să observăm care sunt primele primele rezultate ale crizei financiare și asta când uh, consultăm uh, bilanțul. 1,4 miliarde de euro sunt deja puse în mișcare. Eu aștept cu mare nerăbdare următoarele discuții din următoarele trei săptămâni cu raportorul. Vă mulțumesc! I haven't seen anybody else. Nu mai văd. Yes, I, I... Văd că nu mai vrea nimeni să ia cuvântul. Sunt de acord cu faptul că trebuie să ne ținem de această agendă destul de strictă, pentru că dacă respectăm termenele, ajungem la plenară pe 23 martie. Este... ar fi neplăcut să uh, începem să discutăm după publicarea următorului raport. Metoda de lucru propusă de raportor este cea potrivită și cred că uh, putem să uh, o adoptăm. Analizarea raportului va fi pe 9 noiembrie, iar termenul de depunere a amendamentelor este 13 noiembrie. Mai avem, după cum vedem, ceva timp cel puțin până la amendamente. Apoi analizarea amendamentelor 11 uh, ianuarie cu vot pe 22 ianuarie, plenara pe 23 martie. Vă mulțumesc foarte mult. Trecem la punctul 8. Uh, a doilea schimb de vedere asupra uh, directivei Uh, legate de uh, fondurile de mm, administratorii fondurilor uh, de investiții alternative. Jean-Paul Gozes, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Vedem că discutăm a doua oară în legătură cu administratorii fondurilor de investiții alternative. În dosarele pe care le-ați primit aveți un document de lucru eliberat, elaborat împreună cu serviciile cu prezentarea nu doar a soluțiilor, ci și a punctelor care merită uh, atenția noastră. Nu voi relua conținutul documentului de lucru. Aș prefera să ascult astăzi care sunt uh, părerile dumneavoastră în legătură cu subiectele pe care le abordăm în această propunere de directivă. Prin urmare, sunt la dispoziția dumneavoastră și vă mulțumesc mult pentru orice observații pe care le faceți. Domnul Clins, aveți cuvântul? Spune doamna președintă. Mulțumesc. Am ajuns ceva mai departe, am mai lucrat de la, ultim, de la ultimul schimb de opinii care a avut loc. Însă, bineînțeles că încă nu am finalizat nimic pentru că nu am văzut încă raportul. În primul rând, țin să menționez niște lucruri. Întreprinderile sau, cer, sau cercurile interesate trebuie să fie luate în considerare. Trebuie să spun că eu uh, sunt surprins de dorința, ca să nu spunem insistența, să se discute atât de multe lucruri într-un timp atât de scurt. Mie traficul de la Londra la Bruxelles a fost foarte, foarte aglomerat în ultimele săptămâni. Foarte multe lucruri trebuie făcute, însă cândva trebuie să punem punct. Noi suntem cei care trebuie să ducă la final această muncă. Reprezentanții acelor domenii vorbesc de obicei despre acelea, aceleași lucruri. În ceea ce privește fondurile de hedging, trebuie să spun că și aici există niște noi statistici, le-am primit și aici se vorbește despre fondurile de hedging, hedging și se spune că acestea reprezintă doar o doar a șaptea parte din toate fondurile uh, sociale europene. fondurile de proprietate sunt, unde, sunt la 45%. Observăm că sunt mai puțin reprezentate în acest domeniu. Aici apelez la reprezentanți să discute despre aceste lucruri astfel încât lucrurile să nu fie doar în avantajul anumitor părți. În ceea ce privește domeniul de activitate, s-a discutat deja despre acesta. La fel ca înainte și acum mai există probleme în ceea ce privește modul de abordare, însă eu consider că dacă ne dăm puțin străduința, vom putea să facem ca acest document să fie unul foarte bun. Cred de asemenea că este posibil să aducem o serie de amendamente. Documentul așa cum există el astăzi este unul final, dar va trebui neapărat să îi se aducă modificări. Abia atunci va fi un document care poate fi pus în practică. Consider că noi putem să facem toate aceste lucruri. Prima mea reacție este să trimitem întregul document din nou comisiei și să-i cerem să o ia de la început. Cu toate acestea, sunt de părere că trebuie neapărat făcută niște modificări și voi discuta puțin despre acestea. Fie că vorbim de 100 milioane sau de 500 de milioane de euro, despre aceste sume trebuie neapărat să se discute pentru a se introduce principiul proporționalității. Mai există și problematica statelor terțe Consider că avem o îndatorire ca legiuitor să ne asigurăm de faptul că această directivă, atunci când va fi uh, votată, va reuși să facă următorul lucru, va reuși să fie în, uh, în același sens cu alte directive în acest domeniu. Deci nu e vorba de niște proiecte care să intre în conflict cu directive de la juri, cu directive care vizează transparența. Totul trebuie să fie armonizat, să nu există o dublă regularizare. toate directivele trebuie să se construiască una pe cealaltă fără să intre în dezacord. Mi se mai pare și important și un lucru pe care l-am apreciat mult în trecut și anume această directivă nu trebuie să fie scoasă din vigoare. În, sta, în statele membre există, uh, există regime private basement care sunt uh, folosite în statele membre Așa că noi trebuie să propunem o nouă directivă prin care aceste regimuri naționale să nu dispară. Trebuie să existe unele împreună cu celelalte. Și exact aici va, vor, avea, vor avea loc beneficii pentru statele terțe. Și să vorbim mai mult despre problema statelor terțe. După părerea mea, obiectivul nostru ar trebui să fie cel de a găsi o soluție. O soluție care, pe de o parte, să, să, să ducă la o asigurare a calității în întreaga Europa, însă acest lucru nu trebuie să ducă la o administrare mai greoaie la nivel european. Mă refer la Europa în lume și la Europa în inter- și la interiorul Europei. Ca și până acum, trebuie să reușim să uh, transmitem mesajul că Europa rămâne o piață deschisă. Trebuie să găsim uh, manageri ai FM care să se ocupe de toate aceste lucruri. regimele private basement naționale trebuie să rămână în vigoare, astfel încât acestea să fie o bază în Europa și să, se, și și să ne putem folosi de ele astfel încât firmele din europene să poată pe această bază să investească oriunde în lume. Și mai există o întrebare. Ce vom face cu acești manageri care uh, care sunt, uh, care muncesc în Europa, dar care au sedii și în afara Europei, cum ar fi în insulele Cayman, Brazilia. Aici există două posibilități. Fie nu le dăm voie să-și schimbe sediul, trebuie să rămână în Europa și să fie încadrate în regimurile naționale, sau le dăm voie să se reloc- să-și caute noi sedii. Însă în acest caz va trebui să discutăm și despre echivalență. Cu toții știm că un asemenea regim de echivalență e un lucru dificil. Așteptăm să vedem uh, ce ne va mai spune raportorul, să vedem în ce parte ne îndreptăm. În orice caz, eu sunt de părere că trebuie să uh, lucrăm în termen cât mai scurt. Ultima oară am spus că aș dori să așteptăm până va exista o propunere concretă a Comisiei în ceea ce privește cercetările CIZA. Trebuie să găsim de asemenea soluții pentru justiție, investitorii instituționali trebuie să aibă norme, niște norme stringente, la fel cum există și în sectorul de uh, comerț în detail. Nu avem nevoie doar de, aceas, de, acel, de, acea, de acel document pentru investitori trebuie în continuare să ne gândim în cât timp trebuie să realizăm volumul de muncă am uh, primit deja pașapoartele companiilor de management, acum mai avem încă niște probleme pe care încă nu am reușit să le depășim. Știm că există probleme în ceea ce privește depozitele și de aceea trebuie să lucrăm împreună pentru a găsi o soluție. Ultimul punct pe care vreau să-l menționez e următorul. Este foarte clar faptul că această nouă directivă și aceste, nouă, aceste noi reglementări sunt foarte importante. Uh, Vă mulțumesc foarte mult, domnule Clins uit dacă sunt uh, alți raportori din umbră care doresc să ia cuvântul, da? Domnul Said Kamal, mulțumesc, doamna președintă. Îmi cer scuze uh, pentru faptul că am ajuns uh, cu întârziere, vin direct de la aeroport și uh, au fost uh, ambuteiaj. Mulți din comitetul uh, din comisia aceasta am uh, discutat nu doar acasă la noi, ci și uh, Uh, cu companii, în măsura în care această directivă afectează uh, întreprinderile. Uh, nu doar cei din lanțul alimentar sunt afectați. În primul rând, sunt de acord cu ce au spus cei dinaintea mea, domnului Clint mai ales, când vorbim despre managerii de fonduri, care este regimul care se aplică, cui se subordonează și acest lucru ar trebui să uh, fie clar. Asta a spus și doamna președintă mai înainte. Când vorbim de fonduri de pensii, am mai vorbit în urmă cu câteva zile și mi s-a spus că, deși suntem uh, din familii diferite politice, vine din domeniul sindicatelor, totuși uh, Uh, s-au exprimat dorința de uh, flexibilitate, de achiziționare a acestor tipuri de uh, pensii, nu doar în Europa, ci și în afară, pentru că ești contribuabil la pensie mulți ani și ar trebui să ai posibilitatea să ai acces la pensie să și te și bucuri. Apoi, uh, cu uh, privire la fondurile speculative, uh, unii nu sunt de acord, dar fondurile de pensii, iarăși, nu au o imagine foarte bună. De aceea este foarte important să ne gândim la impactul pe care o are directiva aceasta în um, locurile de unde provenim, pentru că sunt foarte mulți um, Uh, pensionari. Majoritatea uh, copiilor noștri s-ar putea să aibă cu siguranță, vor avea o speranță de viață mai mare decât noi și atunci trebuie să ne asigurăm că oferim managerilor uh, fondurilor de pensii instrumentele pentru a asigura copiilor noștri viitorul. Am vorbit cu un manager de hotel și care mi-a spus uh, cât de greu este, cum este îngrijorat de uh, toată situația uh, și uh, cum dorește să își extindă domeniul de activitate cu privire la iar acest lanț de hoteluri cu prețuri mai mici este uh, pericol. O a treia persoană cu care am uh, vorbit era un uh, reprezentant al verzilor din Germania, investitor care vrea să investească în energii regenerabile, dar s-a îndatorat și majoritatea Uh, capitalului venture capital este din afara Europei, Uniunii Europene. De ce? Pentru că avem nevoie de tehnologie, dar uh, există totuși această uh, industrie care poluează. Este important să oferim antreprenorilor, mai ales celor care vor să uh, se bazeze pe energii regenerabile, capitalul de care au nevoie din cadrul Uniunii Europene, pentru că uh, există această problemă, nu pot accesa fonduri decât din afara Uniunii Europene, de obicei. Apoi, uh, există un um, fond un, uh, de finanțare a copiilor din Africa, dar fondul nu este în cadrul Uniunii Europene. Am putea atrage uh, investitori care să ajute copiii africani să meargă la școală, dacă vine cineva la mine, ne punem întrebarea, într-adevăr, ce este de făcut? Vedem că trebuie să analizăm foarte bine și după aceea să oferim. A venit cineva din uh, insulele Cayman și a spus, nu vrem să intrăm uh, în imaginea uh, obișnuită de uh, mărfuri provenite din Caraibe cu banane și așa mai departe. Vrem să oferim servicii. Fondurile bazate în insulele Cayman au echivalența. Puteți să ne spuneți cum putem echivala aceste fonduri? nu după o perioadă de tranziție de 2-3 ani. Vrem să ne asigurăm că obținem această echivalență. Avem nevoie de servicii financiare pentru a scoate populația din sărăcie și de aceea avem nevoie de echivalență. Acum voi vorbi despre riscuri. Când am scris uh, doctoratul în uh, știință sistemică, unde se analizează toate tipurile de sisteme, am uh, realizat o analiză sistemică a propunerilor acestei directive. M-am îngrozit uh, la ideea uh, depozitelor UE. Câte instituții vor real, reuși să devină niște depozitari în uh, Uniunea Europeană. 6, 6, să zicem, depozitari. În, din punct de vedere al, dacă ar fi uh, vorba de a, cazuri de neglijență, uh, au uh, responsabilitate nelimitată. Deci trebuie să ne asigurăm uh, Uh, că această directivă nu sporește riscul sistemic. Un alt subiect uh, interesant este perioada de tranziție. De ce să așteptăm trei ani de zile? Uh, avem nevoie oare să analizăm lucrurile puțin altfel? Există, term, există fonduri pe termen lung, 10 ani, dar unii sunt afectați mult mai rapid cum rezolvăm această dilemă? Este uh, un subiect care se aplică și care uh, poate uh, pune în pericol în întreaga Europa. Mulțumesc, domnule Kamal. Mă adresez uh, întâi raportorilor din umbră, domnul Camden. Aveți cuvântul. Bună ziua! abia am venit, uh, pentru că schimbul uh, de păreri uh, trebuia să aibă loc la ora 11. Dacă avem nevoie, dacă vrem schimburi de păreri de calitate, ar trebui să ne ținem de program. Primul punct, pragul. În prezent, pragul comportă un risc mare de uh, deturnare, de evitare a acestei directive cu uh, evitare a riscurilor acestor fonduri speculative pe sistemul financiar. Cu toții suntem pentru absența fondurilor, iar pragul fondurilor să intre în cadrul acestei directive. Suntem perfect conștienți de faptul că trebuie să se ia prevederi cu privire la private equity care nu uh, corespund uh, fondurilor speculative de hedging. Um, pe de altă parte, fondurile care vor dispune de un pașaport european uh, ar trebui să primească pașaportul nu din partea autorităților naționale, ci de la o autoritate europeană. Considerăm că există un adevărat risc de concurență între autoritățile naționale care pot să ducă la un fel de arbitraj reglementar care să tragă în jos um, ambiția inițială a acestei directive. Suntem de acord că în această directivă există propuneri ale uh, Comisiei și în care au fost incluse elemente ale dezbaterii din cadrul Parlamentului cu privire la cadrul de reglementare european, iar uh, pașaportul ar trebui să fie eliberat de una dintre agențiile create de această directivă. În al treilea rând, uh, chestiunea legată de uh, leverage. Deocamdată nu există pârghii care să limiteze capacitatea sau cifre care să limiteze uh, capitatea de uh, le, uh, efect de pârghie a fondurilor de hedging, cu excepția perioadelor de criză și sub competența unică a Comisiei. Apar două probleme. În primul rând, ar trebui să avem o pârghie în permanență, nu doar în perioada de criză, chiar și înainte de criză, tocmai pentru a împiedica apariția crizei. Suntem, prin urmare, pentru o cifră care să figureze în directivă și să fie o medie pe 3 luni sau pe 6 luni, dar care să limiteze uh, capacitatea maximă de efect de pârghie a fondurilor speculative. Comisia să nu fie singura care să ia uh, decizia, ci și Parlamentul să aibă uh, o voce puternică. În al patrulea rând, chestiunea legată de remunerații, care nu sunt abordate în această directivă. Ar trebui să includem și cel puțin să preluăm chestiunile legate de bonusuri și penalizări în urma lui G20 pentru a include și efectele negative pentru gestionarii de fonduri. De aceea propunem să uh, includem și recomandările din uh, urma G20. Apoi chestiunea țărilor terțe. Suntem de acord cu principiul echivalenței. Considerăm în cadrul verzilor că dacă Uniunea Europeană într-adevăr deține capacitatea de a defini un drept european, care într-un fel după aceea uh, se extrapolează în ajutorul celorlalte țări, uh, cu limitarea la accesul la piețele, piețele noastre, uh, de fapt, efectul ar fi invers nu avem mare încredere uh, cu privire la capacitatea Comisiei de a ține uh, piept presiunilor din partea țărilor care ar considera că un, din punct de vedere uh, legal ar echivala cadrul lor cu cel al Uniunii Europene. Aceasta este o întrebare deschisă, des, deschisă și discutată și în Consiliu. Uh, e vorba, de fapt, de întărirea principiului echivalenței, astfel încât să existe mai multe elemente obiective incluse și să se limiteze mai clar uh, marja de interpretare a Comisiei în acest domeniu. Dacă nu se întâmplă acest lucru, atunci am fi mai degrabă înclinați să închidem mai strict uh, piața europeană pentru fondurile de hedging uh, din offshore și să fie gestionate acestea în afara Uniunii Europene. Acest principiu de închidere uh, strictă nu este incompatibil cu regulile uh, OMC, care prevede încă de astăzi Dacă legislația europeană uh, este justificată de dorința de a controla riscul uh, uh, sistemic, nu se opune regulilor actuale ale Organizației Mondiale a Comerțului. Uh, thank, thank you, uh, Mr. Camper. Vă mulțumesc. Cred că trebuie să răspund la Uh, observații în legătură cu calendarul și felul în care a fost uh, uh, întocmit calendarul. Acesta este indicativ. Bineînțeles că dacă dezbaterea pe un punct nu este suficient de lungă, atunci celelalte puncte sunt avansate și raportorii din umbră la rapoartele anterioare nu au fost aici sau nu au luat cuvântul, de aceea am avut o dezbatere mai scurtă, nu este vorba de o critică. Uh, poate că vă este oricum cunoscută situația. Vom continua cu această dezbatere, ceea ce înseamnă că avem mai mult timp pentru dezbaterea care urmează acum și acest lucru ne va permite o discuție mai de calitate. Urmează domnul Pullman. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mulțumesc. Și uh, raportorul, și raportorul nostru nu a reușit să ajungă astăzi aici să vorbească, însă vă pot liniști pentru că uh, legi, legiuitorul nu va, uh, da, nu va decide acum după prima citire, ci mai târziu se va lua o decizie în Parlament. Eu doresc să vorbesc uh, despre ce a încercat să vorbească și colegul meu Clint și anume despre închisori. Nu putem să ne închipuim că trăim într-o închisoare, ci ne aflăm într-un context internaționalizat. De aceea consider că trebuie neapărat să discutăm despre două puncte. În primul rând, despre ce s-a hotărât în cadrul G20. Nu s-a găsit niciun actor, niciunde în această lume, care să poată să funcționeze fără a respecta anumite norme. Și acesta este un punct foarte important la nivelul Parlamentului European și aici se definește calitatea muncii noastre în Parlament trebuie să analizăm riscurile sistemice în așa fel încât să nu ajungem să mai trecem printr-o criză ca acea prin care trecem acum. Toate aceste riscuri sistemice trebuie tratate ca atare. În al doilea rând, să încercăm să nu construim o închisoare, să încercăm să stabilim un standard de calitate în ceea ce privește legile și acești actori de pe piața internațională trebuie să se conformeze standardelor de calitate și aici îi mulțumesc colegului Camden care a vorbit despre faptul că există bune practici. În rest, e vorba de metodologie. Trebuie să reușim să atingem aceste două scopuri, să putem să eliminăm riscurile sistemice și să asigurăm calitatea pe piețele financiare. Trecem la următoarele puncte. Vorbim din nou despre managerii de fonduri care trebuie să se supună legilor. Cred că există mult prea multe excepții de la definiții cred că problematica legată de statele terțe trebuie să fie uh, lucrată în continuare trebuie să încercăm să uh, stabilim și aici un standard de level playing care nu trebuie să fie uh, foarte, nu, în cadrul căruia nu trebuie să fie atinsă calitatea. Există un set de standarde care trebuie, trebuie neapărat respectate. Managerii care nu, sunt, nu se conformează standardelor trebuie să suporte consecințele, chiar dacă au acel pașaport. Fie acești manageri spun adevărul și atunci, într-adevăr, există această calitate care este asigurată, însă dacă nu, aici, aici intervin probleme în ceea ce privește regularizarea internă și externă. Cât despre marketul, marketingul activ și pasiv, vreau să spun următoarele lucruri. Și în acest domeniu trebuie să se discute. Există un termen englezesc în care se spune că există anumite regulamente care sunt doar de fațadă și care nu au o substanță în ceea ce privește mediul de afaceri. Tocmai de aceea avem nevoie de o analiză a riscurilor în ceea ce privește activitățile. E, e vorba aici de capital, care trebuie și el regularizat și de asemenea din nou despre managerii de fonduri. Nu putem să acceptăm faptul că unele autorități nu dau informații care sunt suficient, suficient regularizate. când chiar în economie primim informații că nu putem noi să facem chiar atât de multe, atunci trebuie să înțelegem că ceea ce formulăm noi aici trebuie să se regăsească. Acest lucru ne va asigura o muncă bună. Uh, Mulțumesc. Următorul este domnul Peter Skinner. Um. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc raportorului că a stabilit cadrul pentru o abordare foarte echilibrată a acestei discuții. Bineînțeles că noi încercăm să mai aducem și idei suplimentare. Este clar că trebuie să punem accentul pe uh, rata valorilor depozitelor, de exemplu. Cu toții știm că există probleme care există și la depozitele onshore, dar uh, aminte offshore. Și nu uh, face, nu este nevoie de fonduri de hedging pentru a dovedi acest lucru sau de ac- acțiuni, pentru că au uh, existat cazuri în care Uh, s-au lăsat găuri de miliarde de euro în buzunarul contribuabililor francezi, de exemplu. Ar trebui să vedem cum, putea, cum putem avea o abordare coerentă a reglementărilor în acest domeniu, pentru că ar trebui să dăm dovadă de o coerență pe care să o, să o putem aplica și altundeva, nu doar în Europa, și și în exterior. Și e, uh, problema statelor terțe este foarte importantă de asemenea, ar trebui să lăsăm această idee a unor grupări de fonduri care vor fi gestionate de administratori care sunt foarte apropiați de reglementatori. Uh, aceste aglomerări de fonduri trebuie să fie mai divizate. Uh, Jean-Paul, uh, sunt de acord cu direcția pe care ai adoptat-o. De asemenea, Domnul Clint a menționat problema proporționalității, însă am avut această de- discuție în programul Solvabilitate 2. Nu am putut să am ajuns la concluzia că trebuie să avem un prag, însă comisia nu a putut să găsească o definiție a proporționalității. Așa încât ar trebui să facem un pas înapoi și să vedem din nou ce vrem să spunem în acest sens, pentru că există repercusiuni pentru alte directive. Și atunci când avem această dezbatere, haideți să nu fim prinși din nou într-o polemică în legătură cu înțelesul noțiunii de proporționalitate. Nu încerc să uh, vă bag bețe în roate, însă oricum uh, există abordări destul de diferite aici. În legătură cu capitalul de risc, în, în planul de acțiune, se intră sub incidența acestui punct, intenționat sau neintenționat, și mă întreb dacă unele dintre instituțiile care acordă deja finanțare pentru capitalul de risc vor fi de acord cu textul actual al Comisiei. Cred că trebuie să uh, facem față Comisiei în domeniul de aplicare pentru că există anumite implicații care nu cred că sunt intenționate în Europa. Trebuie să Uh, vedem dacă Comisia uh, este dispusă să ia în considerare ideea că nu poți aplica o măsură tuturor. Mi se pare că există potențialul de a face rău, uh, în special dacă introducem ideea procesului de la Lisabona. Există aceste idei, așadar, bineînțeles că opiniile vor diferi, Uh, sper că nu vom avea o vedere foarte izolată sau uh, foarte egoistă. Eu mă bucur că am început acest proiect și, că, și sper că vom ajunge la o directivă bună. Mulțumesc, Peter. Urmează doamna Danuta Iasuvesca. Vă mulțumesc, doamna președinte. Prin introducerea în directiva a funcției depozitare se insinuează că vor exista mai multe restricții și cred că trebuie să ne gândim dacă acest lucru se justifică. Mai mult, dacă se justifică evaluarea fondurile, fondurilor de investiții independente de către uh, entități externe. În legătură cu funcția de supraveghere, cred că trebuie să luăm în considerare ceea ce se întâmplă deja pe piețele financiare. Și raportul propune ca definițiile și conceptele să fie extinse. Sunt de acord cu acest lucru. În legătură cu procedura Lamfalusi, sunt de acord cu raportorul că unele dintre regulamentele de la nivelul 2 ar trebui să fie menționate mai larg și ar trebui să intre la nivelul 1 și să intre sub codecizie și nu sub incidența comitologiei. Thank, thank. Vă mulțumesc. Urmează doamna Catherine Stira. Thank you, Emma. Mulțumesc, doamna președinte. Mă numesc Styler, nu Steeler. Aș dori să mulțumesc raportorului și antevorbitorilor. Cred că documentul de lucru este un început bun. Problema pe care vreau să o abordez este eh, investiția în companiile de trust. Cred că aceste lucruri au fost eh, sau pierdute în eh, documentul inițial pentru că ehm, mă refer aici la trusturile de investiții care au fost cumva asimilate cu băncile de investiții. investiție. Aceste trusturi există în Scoția de la sfârșitul secolului XIX și este important ca atunci când discutăm această directivă să nu pierdem din vedere problemele și ceea care este miza. Uh, problema este că documentul redactat acum nu ar fi, ar fi com, compatibil cu structurile de guvernare ale acestor trusturi de investiții. Este vorba de alte directive a raportării consolidate și așa mai departe. Atunci când vorbim despre proporționalitate, trebuie să ne asigurăm și că nu eliminăm lucrurile deja bune și că nu facem mai mult rău modelelor care pot fi de, deja folosite ca modele de bună guvernanță. Este important să Eh, evităm riscul sistemic, însă nu trebuie să distrugem modelele de bune, bună guvernanță care de fapt nu au avut nici nimic de a face în creșterea riscului sistemic. De asemenea, susțin ceea ce a spus și Peter Skinner, aș ridica problema acestor companii de trust de investiții care au fost confundate cu băncile de investiții. Este vorba de niște entități foarte specifice care au reprezentat un model de bune practici până acum. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, Robert. Înțeleg că vrei să intervii acum sau mai târziu? Puțin mai târziu atunci. Tocmai am ajuns și eu și vreau să ascult puțin dezbaterea înainte de a-mi da uh, verdictul final. Este vorba de un raportor din umbră care tocmai a intrat în sală. Trebuie să explic că am început mai devreme discuția pe această directivă. Pe, urmează pe lista mea domnul karl Hall, Karl Heglund. Jag måste säga då jag under våren hade tillfälle att bekanta mig med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 Jag förstår det politiska trycket i bland annat Frankrike och annat att, att, att man nu vill med en ganska snabb fart få till stånd en, en, en reglering som... Politică, o mare presiune politică, Franța și alte state membre se confruntă cu niște probleme. Aceste lucruri afectează și, bineînțeles, și situația financiară și economică în care ne aflăm acum. În lucrările precedente eu m-am ocupat și de dreptul național, de aceea mă uimește următorul fapt. Acum uh, toată lumea vorbește foarte mult și dorește să, să încerce să facă cât mai multe lucruri, când de fapt ar fi mult mai bine să încercăm să verificăm anumite lucruri. În ceea ce privește lucrurile spuse deja de colegii mei astăzi, vreau să spun pe scurt următoarele lucruri. În ceea ce privește protecționismul, trebuie să menționez că ceea ce se spune despre protecționism este cumva colorat ideologic. Pe mine mă uimește faptul că Comisia a făcut o asemenea propunere Protecționismul, cum apare în acest documente în Europa, nu, re, nu reflectă situația din Europa. Mie mi se pare interesant că a fost prezentat ca atare. Însă urmează să vedem care va fi rezultatul când încercăm să facem reglementări într-un într-un timp atât de scurt. Cum am spus, acest protecționism este colorat ideologic. se ajunge de la, de la situația din Africa până la situația din Europa, pensionarii din Europa. Deci aria este una foarte largă. Ar trebui să uh, încercăm să luăm în considerare toate riscurile diferite care intră în rol atunci când vorbim despre investiții. Uh, și din nou acest protecționism, el este cel care va duce până la urmă la următorul lucru, va duce la faptul că prin această directivă riscurile vor fi și mai diversificate în loc să fie mai concentrate și și aici intervine un mare pericol. printr-o restrângere a pieței s-ar putea crede că se ajunge la o îmbunătățire a situației, însă nu se va ajunge la o îmbunătățire, ci se va ajunge la o situație foarte agitată, mai ales în contextul crizei financiare. Se va ajunge la agitație și nu la îmbunătățirea situației de pe piață. De aceea eu cred că aceste reglementări nu vor ajuta orice fel de, restr- de restrângeri încercăm noi acum să implementăm vor duce la și mai multă agitație. Trebuie să găsim un alt tip de reglementare. O reglementare care să ducă la rezolvarea problemelor. Este foarte clar că încă mai avem foarte multe de făcut pentru a ajunge la o ameliorare a situației. Vă mulțumesc! Uh. Annika Jury. Annika Jury. Mulțumesc frumos! Vreau și eu să-i mulțumesc raportorului pentru documentația pe care ne-a prezentat-o. Vreau să vă atrag atenția asupra două puncte. E vorba de două carențe două carențe care nu au fost incluse în document, dar care ar trebui neapărat să fie incluse. În primul rând, există mai multe tipuri care nu sunt descrise în directivă. Anumite tipuri de fonduri care nu apar în directive. E vorba de acele fonduri care nu se supun regulilor concurențiale anumite state membre sunt foarte afectate de acest lucru. Există state membre în care există reglementări foarte stricte în ceea ce privește con- concurența, așa că anumite companii preferă pur și simplu să-și mute sediul spre un alt stat membru unde nu există aceste condiții stricte. Însă noi ne dorim să existe peste tot aceleași condiții astfel încât să poată exista o situație egală în fiecare stat membru. În al doilea rând, vroiam să mai spun următorul lucru. Eu consider că această directivă nu va duce la faptul că fondurile alternative care sunt deja folosite de pe populație nu vor fi împiedicate. Iar acest lucru va putea duce la probleme în ceea ce privește investițiile investitorii privați, populația se, sunt acum expuși unui risc foarte mare și de aceea eu cred că astfel de riscuri ar trebui să fie eliminate din sistem. Vă mulțumesc. Corin Wortman Cool. Corin Wortman Cool. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori și eu să mulțumesc raportorului pentru documentul de lucru. Am am putut să citesc acest document, însă din păcate am ajuns prea târziu pentru a auzi prezentarea raportorului. Când în această discuție mă frapează faptul că Comisia Europeană, care deseori este uh, criticată că prezintă legislația prea încet, acum este criticată pentru că face lucrurile prea repede. Cred că este ușor să criticăm acest proiect de directivă și am și eu anumite critici însă sper că vom avea o atitudine constructivă pentru a vedea cum putem îmbunătăți acest proiect, pentru că este 100% clar pentru mine că principiul uh, reglementării pentru fondurile de hedging uh, merge mai departe, pentru că dacă reglementăm doar aceste tipuri de fonduri, atunci oamenii se vor îndrepta spre alte forme de investiție. Avem nevoie de o reglementare mai globală. Am câteva întrebări, de fapt, pentru că simt nevoia de a avea mai multe informații în legătură cu efectele unor amendamente. Primul, prima întrebare ține de domeniul de aplicare al directivei deseori auzim că ar fi bine să excludem fondurile care operează la nivel național. Însă, care ar fi consecințele unei asemenea mișcări? Mi se pare că sună bine, dar ce înseamnă în mod practic? Ce impact va avea o asemenea măsură asupra obiectivelor directivei? În al doilea rând, când vorbim despre statele terțe, cred că unul dintre punctele principale care a apărut deja în documentele de lucru ale raportorului, este următorul punct. Ce înseamnă aceste state terțe? Ce înseamnă dacă restrângem această directivă la fonduri ale, ai căror manageri au sediul în Europa? Acest lucru sună bine în teorie, dar ce efect va provoca? În al treilea rând, documentul menționează în mod corect alte reglementări, uh, directiva MIFID, USIT și necesitatea de a fi coerenți cu acest text. Însă cred că trebuie să ducem lucrurile un pas mai departe, pentru că administratorii de fonduri care au parcurs deja uh, printr-o procedură pentru a obține un pașaport USITS vor trebui să treacă prin această procedură din nou? Nu putem avea o procedură accelerată pentru ca, acest, ca cererile directive să fie îndeplinite fără a începe de la zero de fiecare dată? O altă întrebare care este legat, legată de obligațiile din sector, cred că este foarte important să există măsuri proporționale și să ținem cont și de obligația de informare este clar că avem nevoie de multe schimbări și amendamente și aș dori să, ca Comisia să răspundă la întrebările mele. Și un lucru mi se pare important. Am citit în ziar că propunerea suedeză, că președinția suedeză va propune câteva amendamente în Consiliu la această propunere. Aș dori să am acces și la aceste informații, dacă se poate, la aceste amendamente și să avem Uh, dezbaterea aici cu președinția Consiliului, pentru că este important să lucrăm împreună pe cât de repede posibil pe o directivă care să ne ajute la atingerea obiectivelor noastre. Vă mulțumesc. Urmează Arlene McCarthy. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău că nici eu nu am asistat la prezentarea domnului Gozes pentru că eram la Comisia Afaceri Juridice. Dar <laughs> Prezentarea a fost foarte scurtă, spune domnul Gozes. Cred că este un lucru pozitiv, cred că toată lumea este de acord că atunci când discutăm despre gestionarea fondurilor de investiții alternative, uh, trebuie să ținem cont de propunerile de la G20 și la nivel global există o tendință de reglementare a acestor fonduri, chiar dacă multă lume spune că nu sunt cauza crizei. Însă nu uh, pot să existe zone fără reglementări în fața crizei. Problema este nu ce reglementăm, ci cum uh, implementăm aceste regulamente. Acești uh, administratori de fonduri de hedging care au avut dezbateri în ultimii ani nu au avut o atitudine proactivă și nu au propus ei reguli. Ei își cunosc activitatea de gestionare și nu au venit cu propuneri. Însă îi mulțumesc domnului Gozes pentru documentul de lucru. Am lucrat cu domnul Gozes la multe rapoarte la Comisia Afaceri Juridice. Știu că este expert în multe domenii. Am participat și la trialoguri cu dânsul și știu că este deschis compromisului și dialogului. Am câteva preocupări în legătură cu domeniul de aplicare al acestei reglementări, nu pentru că uh, avem nevoie de reglementare, ci dacă producem legislație care atât, este atât de largă în domeniul de aplicare, mă întreb dacă nu există modalități mai eficiente de a reglementa. Pentru că dacă avem un domeniu de aplicare larg, uh, poți ca în final să nu Uh, pui punctul pe ceea ce vrei să, vrei să reglementezi. Acest lucru vreau să îl examinez în discuțiile acestea și uh, evaluarea impactului este de asemenea greu de efectuat ulterior dacă domeniul de aplicare este foarte larg. Mai am câteva uh, întrebări care țin de capit- de rata de îndatorare, dacă acest lucru are posibilitatea de a reduce riscul în viitor. Este vorba de măsuri foarte largi care țin de rata de îndatorare a capitalului. Par, toate sunt idei bune, însă uh, reglementatorii naționali lasă acest, acest efect de levier în piața internă. Și eu Uh, după ce am vorbit cu reglementatorul național, aceștia știu cum au loc lucrurile uh, pe teren și se confruntă viața de zi cu zi cu aceste riscuri, nu cumva ar avea și ei nevoie de puteri clare în, put- în circunstanțe excepționale. Nu am un răspuns aici, însă nu. Uh, mi se pare o idee bună să avem unelte care să se aplice pe o scară foarte largă și să nu aibă un efect vizibil neapărat. De asemenea, raportorul a examinat relația în legătură cu rolul corect pentru autoritatea de supraveghere și sistemul, riscul sistemic, pentru că este foarte important cum interacționăm cu propunerile noi ale Comisiei. De asemenea, văd că s-au menționat uh, obligațiile de raportare. Trebuie să existe obligații de raportare, însă, din nou, mă preocupă că dacă facem acest lucru în anumite domenii și introducem obligații în anumite domenii, s-ar putea să nu uh, vedem riscurile uh, cheie, pentru că suntem ocupați cu raportarea în altă parte. De asemenea, mă bucură faptul că domnul Gozes a examinat coerența cu alte reglementări, pentru că există MIFID, USIT. Este foarte bine să uh, ridicăm problema interacțiunilor între aceste regulamente care trebuie să conlucreze în sinergie. Și este important că președinta comisiei noastre a luat inițiativa cu raportorul pentru a avea o evaluare de impact a noastră, pentru că nu vrem să evităm consecințe uh, pe care nu le intenționăm și trebuie să introducem mai multă încredere în sistem pentru investitori. Uh, am încredere că raportorul și raportorii din umbră se vor achita eficient de activitatea lor. Urmează domnul Garcia Margalo pe lista mea, însă tocmai am avertizat Consiliul că după ce vom termina dezbaterea și înainte de a reveni la raportor, vom da cuvântul Comisiei și, de asemenea, și Consiliului, dacă dorește să ia cuvântul. Domnule Margalo. Mulțumesc, doamna președintă. Îmi pare foarte rău că accelerarea ritmului de lucru de astăzi uh, nu mi-a permis să ascult toată prezentarea de la bun început, care cu siguranță a fost extrem de interesantă. Sunt perfect conștient de faptul că este absolut necesar să lărgim domeniul actual al uh, reglementărilor comunitare pentru toți cei care până în prezent au fost activi într-un domeniu de reglementare mai puțin strict, mai puțin riguros decât cel uh, de aici. Trebuie să spun că nu trebuie să ne pierdem elanul, pentru că e greu după aceea să mm, ne punem iar la treabă pe un subiect spinos. Trebuie să stabilim criterii de convergență uh, pentru competitivitatea uh, Europei economice și monetare. Uh, nu sunt de acord cu obiectivele, extinderea obiectivelor la reglementare. Expunerea de motive spune că fondurile alternative de investiții constituie o uh, un, noțiune mai generală care acoperă mai multe tipuri de fonduri. Deci, prin aceasta se aplică și unor tipuri de fonduri diferite, chiar dacă se află sub aceeași incidență. Ei bine, mă neliniștește foarte mult extinderea obligațiilor actuale ale fondurilor care nu au nimic de a face cu obiectivele din expunerea de motive. Și aș dori să mă refer la fondurile de capital investiții. Fondurile de materii prime, de investiții libere, sunt fonduri de capital investiții cu toate acestea, când ne uităm la reglementări, ne dăm seama că normele aplicate fondurilor de materii prime sau de investiții libere se tind pentru um, coerența cu celelalte uh, directive, mai ales cu directiva MIFID și pentru uh, ce privește pragurile și transparența. Acest lucru se extinde și fondurilor capital investiții, deci aceleași cerințe cu cele referitoare la uh, fondurile de investiții libere cu privire la depozitari. Uh, acestea se aplică și la fonduri de obligație, fonduri de uh, investiții libere, dar nu înțelegem aplicarea identică și la fondurile de capital. Investiții, mai ales cu privire la transparență. S-a făcut referire la necesitatea de a preciza mai bine fondurile provenite din țări terțe. Este, prin urmare, necesar uh, să se facă un efort de coerență pentru fondurile care se află în afara uh, Uniunii Europene și, în uh, ultimul rând, dispozițiile tranzitorii de aplicare a fondurilor de investiții, capital investiții, care sunt închise, îngrădite în timp unde nu există posibilitate de prelungire. Deci trebuie să transpunem ceea ce ne uh, spune expunerea de motive în uh, norma de elaborare a normelor juridice în mod concret, în același timp extinzând acest uh, lucru la unele fonduri care nu intră sub incidența acestor fonduri, acestor reguli legate de riscuri. Deci nu au aceeași natură, nu prezintă aceleași riscuri și vedem că sunt multe încă de făcut. Trebuie să mai și dispunem de timpul necesar cu uh, calitatea pe care deja ne-a obișnuit uh, doamna Gozes. Domnul Goebbels, mulțumesc, domnule președinte cum spunea și colegul meu, nici eu n-am fost aici la început. Am ratat intervenția raportorului nostru ilustru, dar aș dori să vă spun părerea mea. Sunt de aproape de peste 10 ani în această comisie și rar am văzut ca o propunere a comisiei o, uh, o atâta lobby și abia am început. vin oameni și îmi spun că sigur, sunt de acord cu uh, uh, abordarea, cu poziția, dar și știm foarte bine că acest dar întoarce totul pe dos și nu vor nimic în final. Deci, vedem că situația este foarte dificilă. Comisia, uh, prin propunerea sa, vrea să reglementeze tipuri de fonduri foarte diferite. Își pune probleme, clar, foarte specifice dar mă neliniștește uh, faptul că fiecare, că el, spre diferență de ceilalți, vor un, uh, o poziție de egalitate pentru toată lumea, condiții egale. Ei, lucrul ăsta nu e ușor. Propunerile comisiei merită. Au meritul că există. Uh, Charles a făcut uh, propuneri de nu știu câți ani și totdeauna spunea uh, nu. Iarăși avem în reglementare. Avem acum o reglementare care poate în unele puncte merge prea departe. Da, foarte bine. Noi suntem co-legislatori împreună cu Consiliul, cu Comisia, propune, Consiliul și Parlamentul dispun. Atunci să încercăm să ne facem treaba o colegă mi-a spus că pe piață există o mare neliniște. Pot să spun că populația este mult mai neliniștită decât piețele, care uh, populație a fost confruntată cu um, efectele speculațiilor asupra veniturilor lor. Ei bine, oamenii nu înțeleg nimic nimic din mecanismele financiare, dar suferă de pe urma lor. Ei bine, eu cred că ar trebui să facem aici o treabă bună. Un alt coleg spusese că ar trebui să ne limităm la vinovați. Eu nu înțeleg ce înseamnă asta. Adică sunt deja condamnați? ca să condamn pe cineva și să spui că este vinovat, trebuie să ai niște reguli, să le definești înainte și abia după aceea să încerci să-i pedepsești pe cei care au făcut regulile. Eu cred că șefii de stat și de guvern au decis la începutul uh, crizei, pe 7 noiembrie 2008, iată, citez, nicio instituție financiară, niciun segment de pe piață, nici o jurisdicție nu trebuie să scape din monitorizare, supraveghere și reglementare. Cu alte cuvinte, toți actorii financiari cu importanță sistemică, cum ar fi uh, fondurile cu efect de uh, leverage trebuie să fie supravegheați, controlați, indiferent de teritoriul pe care intervin. Bun, sunt de acord, aplaud. Și iarăși îi felicit pe șefii de state și de guverne, citez, transparența financiară trebuie să fie asigurată de un sistem de informare mai complet, uh, mai ales pentru conturile supuse Uh, legate de principiile financiare. Iată principiile pe care trebuie să lucrăm. Va trebui să analizăm mai îndeaproape, mai ales toate efectele acestea de pârghie. Îl uh, citez pe Cristian Loie foarte uh, ponderat, guvernatorul Băncii Franței, care dă un exemplu bun uh, a diverselor, acumulării diverselor straturi de efecte de pârghie. Deci citez exemplul dat de guvernatorul Băncii Franței. A imaginat un fond cu capital 100. La asta împrumută 200, ajungând la capital total de 300. Capitalul 300 este investit într-un fond de fonduri care el însuși ă, mai dublează. Lucru care duce la 600 capital. Acest și 600 sunt investite într-o uh, ă, CDO-uri uh, ă, care fac uh, obiectul unui efect de pârghie de 10. Deci, în final, expunerea fondurilor este de 6.000 cu capital inițial de 100. Iată efectul de pârghie care mulțește cu 60 de ori capitalul. Iarăși îl citesc pe Cristian Laloie cu o îndatorare ar putea Uh, doar 2% să șteargă uh, toate efectele. Iată ce probleme mari sunt cele cu care trebuie să ne confruntăm. Long Term Capital Management, un fond foarte cunoscut care era cât pe ce să facă um, uh, să, să, să dea faliment, are o expunere de 180 a capitalului sau deci o expunere de 180%. Iată problemele. Trebuie să investim, dar dacă nu există uh, posibilitatea de a pune frâne unui sistem, vedem că efectele pot fi foarte mari. Mulțumesc mult, domnule Goebbels. Dau cuvântul acum doamnei Schönbân. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că nu am fost la prezentare și eu veneam de la aeroport și am rămas în ambuteiaj. Avem, um, aș dori să subliniez aici chestiunile legate de uh, proces. Îmi cer scuze dacă au fost deja adoptate, dar mă mai ales evaluarea de risc pe care Comisia uh, a fost de acord să o discutăm la ultima reuniune. Am, ar putea să spună cineva unde am ajuns uh, cu discuțiile, dacă uh, s-a numit deja consultările, când se va raporta și care va fi domeniul de aplicare. Aș dori să încep prin a vorbi despre uh, capitalul de risc și capitalul de venture, cum spunea și colegul meu din uh, Marea Britanie. Când în diversele rapoarte, în aceste documente, ne referim la acest lucru, uh, E bine să nu uităm că există și um, documente istorice importante, dar în 2003, de exemplu, un raport al lui Peter Skinner referitor la faptul că în Europa avem deja un, uh, pentru companiile noastre un capital de risc foarte mic, mai ales pentru entitățile mici. În momentul în care uh, găsesc facilitățile de uh, finanțare foarte mici, se spune că investitori americani descurajează investițiile vedem că există o mare subliniere a Um, componentei capitalului de risc care um, limitează um, acest capital uh, venture. Apoi uh, mă refer la componenta de marketing. Este făcut multe progrese față de uh, documentul original, dar în perioada de transpunere, aranjamentele de plasare pot merge mai departe. De aceea ar trebui să căutăm recunoaștere în alte eh, țări, în SUA sau în alte loc, pentru a fi totuși fondurile pe piață, eh, conform aranjamentelor eh, curente. Unii au crezut că înțeleg ce înseamnă acest leverage, efect de pârghie, dar aș vrea să fac o propunere aici leverage-ul utilizat de fonduri vin dintr-un, dintr-o sursă de creditare. Nu-și folosesc propriile credite pentru a avea efect de pârghie. Și potrivit uh, directivelor uh, prezente uh, cu privire la fonduri de capital, e vorba de o situație de brokeraj primar iar cerințele de uh, capital sunt uh, puse pe uh, brokerul primar. Putem să arătăm uh, efectul de pârghie la toate instituțiile care utilizează acest sistem. Aș vrea să am mai multe amănunte legate de uh, efectul de pârghie și de uh, în momentul uh, în care acesta se leagă de uh, brokeraj. Apoi am o întrebare către Comisie. Avem nevoie, în final, uh, de condiții egale, mai ales pentru fondurile de capital social și de venture să se stabilească acesta, mai ales pentru sistemul bancar de mijloc. Și să se includă acest lucru în uh, bilanțul uh, financiar. Uh, să ne asigurăm că avem condiții egale pentru că transparența nu se aplică tuturor, știm bine. Și în final, consecințele nedorite. Știu că mulți avem asemenea exemple, dar eu provin din țara Galilor o regiune foarte mică din punct de vedere european, dar avem uh, Finance Wells, o companie foarte mică care gestionează fondurile structurale ale Uniunii Europene în țara. Și au administrat și fondurile Jeremy. Cunoașteți probabil uh, resursele comune pentru IMM-uri. Am aflat de curând uh, că, potrivit definițiilor uh, actuale, această entitate va trebui să devină un um, AFIA uh, reglementat care va costa foarte mult uh, compania respectivă și va avea mai puțin bani de investit. Deci grijă mare unde se aplică această directivă și cine are grijă de aplicarea lor. Pentru că, în final, uh, Uh, s-ar putea uh, să fie uh, private anumite fonduri. Ole Schmidt, aveți cuvântul, spune doamna președintă. Mulțumesc. Îmi pare rău că zborul meu a întârziat și n-am putut să ascult nici eu prezentarea raportului, însă în seara trecută am citit raportul, așa că știu despre ce este vorba dacă cineva va avea succes în, acest cominent, at, com, în această comisie, atunci dumneavoastră sunteți acela, sunteți un om pragmatic. Eu consider că trebuie să realizăm următorul fapt. E o economie globală. Unii ar spune că nu e prea bine să existe această economie globală, însă din punctul meu de vedere pot să spun că în acest sens a avut loc un succes uriaș dacă privim lucrurile la, sistem, la o scară internațională. Instrumentele financiare fac parte din acest proces. Foarte mulți spun că ar fi mai bine să nici nu existe asemenea sisteme. Eu nu cred că asemenea oameni au dreptate și că ar putea să își argumenteze poziția. Avem nevoie de reglementări? Probabil nu e o surpriză pentru dumneavoastră faptul că mie nu îmi plac reglementările foarte mult. Cred că nu ar trebui să fim chiar atât de proactivi. Chiar dacă domnul Gröbel s-a spus că trebuie să venim cu un acord, eu aș putea să spun că a, puțin ne-a agresat așa din punct de vedere politic, dacă pot să spun acest lucru. Dragi prieteni, poate că ați obținut ceea ce ați dorit. Ați fost atât de prezenți încât uh, totul s-a întâmplat înainte de alegeri și poate că ați fi putut să spuneți că aceste reglementări ar fi putut să fie mai bune. Noi, în această comisie, suntem cei care suntem responsabili de reglementări mai bune. Când eu eram responsabil pentru USS 2, 3 și 4, am avut un dialog constant cu industria. Probabil că veți spune că dumneavoastră sunteți cu toții experți în fondurile de hedging, însă eu spun că nu sunt expert, încerc să învăț cât mai multe, încerc să-mi dau seama de diferitele argumente naționale, argumente la nivelul Uniunii Europene și al restului lumii. Eu, cu eu asta încerc să fac. Dragule domnule Goebbels, coleg și prieten, eu cred că e foarte bine că există acum tot mai multe documente, adună tot mai multe documente. Acest Parlament este o instituție deschisă pentru Europa și de aceea trebuie să primim toate aceste documente. Până la urmă vom avea o legislație îmbunătățită munca comisiei pe care nu a avut timp să o facă sau nu știu ce s-a întâmplat ne revine acum nouă și acest lucru este deosebit de important. Și acum a spus și domnul Gauzes și restul raportorilor, noi toți cei de aici suntem cei care trebuie să se implice în această muncă. Pentru fiecare țară este foarte important să existe o legislație decentă pot să aduc niște argumente din țara mea, dar oricum nu o să mă ascultați. Sper și fac un apel la fiecare dintre dumneavoastră, pentru că eu consider că e datoria pe care o avem față de societate, față de industrie, față de pensionari și față de toți cei care se bazează pe noi. Și de aceea, doamnă președinte, vreau să spun ceva în legătură cu programul. Da, bineînțeles, uh, democrația este un aspect important, totul trebuie să fie public, dar aceste trialoguri din mai sunt cele care uh, nu prea convin mie. Eu cred că nu sunt foarte eficiente. Eu consideram că la a doua citire și legislația pe care am avut-o până acum era destul de bună, era mult mai deschisă. Avem uh, astfel niște luni în plus, un timp mai îndelungat de lucru. Eu cred că dacă ne grăbim și încercăm să facem totul cât mai repede, atunci uh, nu, atunci cetățenii vor fi mai uh, bucuroși. Putem să considerăm că legile sau te, alegerile s-au terminat și noi în Parlament trebuie acum să propunem o legislație și să nu încercăm să ne grăbim mult prea tare. Domnule Gauzes, mă bazez pe dumneavoastră. Sper că ați ascultat la argumente, probabil și argumentele unor țări mai mici din țări din uh, nord. La noi nu există toate aceste cazuri. Noi suntem un stat social-democratic Chiar și socialdemocrații consideră că e nevoie de această deschidere în ceea ce privește interesele financiare. Trebuie să oferim capital în Europa. Nu trebuie să punem piedici pieței prin uh, legislație. Nu avem nevoie de protecționism. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Schmidt, Vicky Ford. Mulțumesc foarte mult! Îmi cer scuze că nu am fost prezente la începutul dezbaterii în această dimineață la aeroport s-au înregistrat, uh, s-au înregistrat uh, întârzieri foarte mari. Știu că a fost o dezbatere interesantă și mi-aș fi dorit să fiu aici de la început. Doamnă președinte, mă bucur că ați acordat mai mult timp acestei dezbateri pentru că, uite, vedeți, la început foarte mulți n-au fost prezenți. În ceea ce privește munca, eu consider că s-au făcut progrese foarte importante. Țin să-i mulțumesc raportorului. Cu siguranță s-a discutat despre subiecte foarte importante care au mai fost discutate. Mă bucur foarte mult că va exista o audiere Cred că e foarte important să îi ascultăm pe oamenii care vor fi afectați de legislație. Trebuie să ne asigurăm că atunci când adoptăm legislația, cunoaștem consecințele pe care le va avea. Trebuie să ascultăm toate grupurile interesate. Mă întreb dacă vom putea sau nu să ascultăm um, destui actori importanți de pe piața economică în uh, domeniile care ne interesează pentru a putea să evaluăm corespunzător consecințele. Mă bucură foarte mult și evaluarea impactului. Uh, aș dori să știu mai multe despre domeniul de aplicare. există totuși anumite subiecte pe care eu le cunosc și care nu apar în acest document în detaliu. Probabil vă amintiți că data trecută am vorbit despre impactul legislației asupra întreprinderilor de înalte tehnologii. Se vorbea atunci despre cunoștințele competitive și ce rol vor avea în viitorul Europei. Atunci am avut ocazia să vorbesc despre un om care acum 12 ani a înființat o afacere în sectorul înaltelor tehnologii și acum este a doua cea mai mare companie din Europa doar în 2 ani. Este un lider de top în producerea de software pe care noi îl folosim în fiecare zi. Domnul care a înființat această afacere mi-a spus cât de greu e deja să acceseze fonduri financiare, atât în Europa cât și în Statele Unite. Mi-a spus că e foarte îngrijorat ca, din postura unui om care vrea să promoveze uh, eu, să se dezvolte în Europa și cât de dificilă e situația acum. În această dimineață am primit un document în acest document ni se, mi se explica exact care sunt cerințele de capital din această directivă, de care ar fi nevoie pentru cei care doresc să-și deschidă afaceri. Acesta e doar un exemplu pe care mi-ar face plăcere să îl dau raportorului. Chiar dacă există această perioadă de timp în plus, totuși nu pot să nu mă întreb dacă într-adevăr avem destul timp pentru dezbateri, pentru că vorbim de o industrie care avea 3 miliarde de dolari investiți în perioada maximă. Mulțumesc! Mai am încă șapte vorbitori pe listă, vă voi spune cine sunteți, pentru că trebuie să închid lista în, acel momen, în acest moment. L-avem pe domnul Clunke, Presidums, De Fear, domnul Lamberts, domnul Udo vrea să intervină și eu vreau să fac niște anunțuri după aceea vor lua cuvântul Consiliul și Comisia, iar apoi din nou raportorul. E cineva care nu a fost inclus pe listă? Spuneți-mi acum. Urmează domnul Cluncă. Am probleme cu înțelesul scrisului secretarului. Așa, de aceea nu vă pronunț bine numele. Uh, uh, Mulțumesc. În primul rând îi mulțumesc raportorului pentru munca pe care a depus-o. Voi încerca să nu vorbesc prea mult. Vreau să mai vorbesc despre un aspect care nu a fost menționat deloc astăzi. Este vorba de riscurile care fac parte ele însele din fonduri. Niște riscuri care trebuie neapărat evitate mai trebuie din nou să fie adus în centrul atenție faptul că aceste fonduri sunt ele însele un risc în ceea ce privește capitalul. un reprezentant englez a spus chiar el că trebuie neapărat să se mai lucreze pe piața capitalurilor pentru că și aici există probleme și e nevoie de propuneri în ceea ce privește și impozitele. Cred că aceste aspecte care ar trebui să apară în directivă, la fel consideră și grupul meu politic, aceste aspecte trebuie neapărat luate în considerare în raport. În directivă trebuie să existe condițiile astfel încât să poată fi introdusă un, un, introdus, un introdus nou sistem de TVA în Europa. Mulțumesc. Domnul președinte, mulțumesc doamnă președinte, au existat multe intervenții și sigur este greu să adaug ceva nou. Un lucru pe care aș dori să le spun este că o reglementare bună și o supraveghere bună va adăuga valoare diverselor sisteme de supraveghere din Europa și vor duce la o piață mult mai puternică. De asemenea, vor stabili reguli și reglementări bune la nivel global dacă ținem cont de dereglementare, aceasta trebuie să fie proporțională și trebuie să ținem cont de standarde și norme minime. Din felul în care funcționează fondurile, în legătură cu transparența și riscurile, este ceva foarte important aici pentru noi, și anume factorii externi. Bineînțeles că probabil administratorii de fonduri de investiții și uh, cei direct implicați nu vor fi aici pentru a își prezenta cazul. Trebuie să avem în vedere impactul acestui tip de investiții pentru economie și trebuie să vedem care sunt efectele, de exemplu, asupra piețelor de bunuri, asupra piețelor de combustibil. Toți au fost afectați de administratorii de fonduri de investiții. Ar fi bine să examinăm și factorii externi pentru a crea o durabilitate acestor fonduri din punct de vedere al finanțării, din punct de vedere al pieței și al gestiunii de risc corecte atunci când întocmim o listă de fonduri care, sau de administratori care să aibă aceste pașapoarte, această listă care să poate fi trimisă supraveghetorilor și reglementatorilor, este vorba de o supraveghere la nivel european aici, acest lucru este cel pe care vreau să-l subliniez. Domnul Fie. Obrigado, Sra. Presidente. Eu Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-l felicit pe domnul Cozes pentru activitatea sa. Aș dori să-i mulțumesc pentru că trebuie să clarificăm diverse subiecte pe care le discutăm. Dezbaterea este deja destul de avansată, deci aș dori să fac doar câteva remarci scurte trebuie să avem un cadru de reglementare limitat. Așadar, trebuie să căutăm să avem o reglementare mai bună. În al doilea rând, trebuie să găsim o coordonare la nivel internațional și există multe domenii unde această coordonare este indispensabilă. Și nu putem să riscăm să creăm un regim anticoncurențial în interiorul Uniunii Europene. În al treilea rând, vorbim de o reglementare care trebuie să fie concretă și anume care trebuie să țină cont de impactul acestei chestiuni asupra pieței interne. Anumite, anumiți factori au o importanță crucială pentru lichiditatea întreprinderilor. Tocmai când vorbim despre criză, criza încă nu s-a terminat și nu știm cum se va termina criza. Și după cum a spus domnul Garcia, adineauri, trebuie să tratăm egal ceea ce este egal și diferit ceea ce este diferit. Acesta este un element care va necesita foarte multă muncă. Va trebui să examinăm caracteristicile diverselor fonduri. Va trebui să vedem ce le definește, care sunt strategiile de investiții alternative, uh, fondurile proprii, evaluarea activelor la valoarea justă și examinarea mecanismelor de depunere. Și pentru a încheia, această legislație trebuie, bineînțeles, să țină cont de tradiția și istoria noastră comunitară. Să vedem ce a fost prevăzut pentru OPCVM-uri și în cadrul instrumentelor pentru piața financiară uh, avem mult de lucru și îl încurajez pe raportor uh, să facă față acestei activități. Vă mulțumesc. Urmează domnul Lambert. Vă mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să fac câteva comentarii. În primul rând, de legătură cu capitalul de risc în tehnolo- tehnologie. Sunt de acord cu faptul că în Europa investim prea puțin în capital de risc în ceea ce privesc inițiativele tehnologice în uh, domeniul informaticii, în uh, tehnologii. Americanii ne depășesc la o rată de 4 la 1. Uh, această cifră deja datează de câțiva ani. Nu cred că această inițiativă de reglementare uh, supune ceva riscului. Af- am, deja aveam capital de risc puțin într-o piață nereglementată și nu sunt sigur că uh, reglementarea sau lipsa de reglementare uh, are vreo, vreun rol aici. Și eu aș spune că datorită faptului că avem oportunitatea de a avea uh, ocazia să avem acces la uh, investiții de tip casino, investițiile nu se fac în tehnologie, ci mai degrabă în speculații financiare. Aș dori de asemenea să vorbesc despre economiile globalizate. Am lucrat, ați vorbit despre aceste, această economie globalizată și spuneți că este uh, un succes. Uh, milioane de chinezi, brazilieni și indieni au fost scoși din sărăcie de această economie globalizată, dar de asemenea, dacă uh, ținem cont de criza resurselor, criza alimentară, criza climatică, dacă avem, ținem cont de milioane de africani, indieni și sud-americani care au fost uh, sărăciți și mai mult, aceasta se datorează tot economiei globalizate. Deci aș fi precaut atunci când aș uh, folosi asemenea formulări că mm, economia globalizată este un succes clar, însă trebuie să facem anumite corecturi semnificative de asemenea că directiva cerințelor de capital ar fi suficientă. Acest lucru ar fi uh, bun dacă toate pârghile ar origina în bănci, dar nu este cazul. Deci trebuie să ne asigurăm că nu există portițe de scăpare în sistem. De asemenea, în ceea ce privește industria, poate că poate ați lucrat în domeniul industrial, îmi aduc aminte că acum câteva luni preocuparea principală a industriei era să îndeplinească dorințele acționarilor. Dacă comparăm interesele com- acționarilor cu uh, interesul comun, atunci este bine. Dar mie mi se pare că interesele acționarilor nu sunt același lucru cu interesele comune. Bineînțeles că trebuie să ascultăm vocea industriei, însă uh, beneficiarii și garant cei care garantează interesul comun suntem noi, nu industria. Însă trebuie să avem un dialog continuu și cu uh, alegătorii noștri. Când spuneți că al, uh, uh, alegerile s-au terminat, poate din perspectiva dumneavoastră dialogul cu votanții se oprește după alegeri, dar după părerea mea, eu nu uh, reprezint doar câțiva belgeni, eu vreau să am un dialog continuu cu alegătorii și vreau să-i ascult la fel de mult pe cât ascult uh, reprezentanții industriei. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, Hocmar Caras. Doamnă președinte, Permiteți-mi, vă rog, să mai spun și eu ceva pe această temă, bucurându-mă de faptul că raportorul se află aici da, ceea ce a făcut e foarte bine, dar fără noi nu va reuși, de aceea trebuie să cooperăm, așa cum am reușit să o facem și, anu- și pe tot parcursul acestui an. Mai multe lucruri sunt importante. Din punctul meu de vedere, directiva nu nu conține referiri la criza cu care ne confruntăm acum ar trebui să fie să discutăm doar despre această directivă doar ca un rezultat al crizei financiare și economice? Trebuie să stabilim exact ce trebuie să reglementăm. Există o reglementare? Al doilea punct Chiar aici, în cadrul acestei comisii, au existat multe dezbateri cu americanii și s-a spus că fondurile de investiție nu sunt cele care au cauzat această crimă, eh, criză. Dacă ele ar fi cauza, atunci trebuie să acționăm într-un mod cu totul diferit. la mine vin fonduri care îmi spun că nu găsesc o alternativă, nu găsesc fonduri de investiții alternative, adică care sunt cunoscute sub acest nume. Credeți că acest nume este unul bun? Credeți că nu va avea influență asupra consumatorilor? Cred că trebuie să discutăm despre această denumire a acestor fonduri după părerea mea, nu intră aici și fondurile USITS. nu orice fond UZIT este de fapt un fond de investiții alternative? Există de asemenea fonduri care au doar activitate la nivel național și nu transfrontalier. Aici se pune următoarea întrebare. Facem o diferență în legislație, da sau nu? Cel de-al patrulea punct e următorul. Cred că trebuie neapărat să se discute și la nivel administrativ, de administrarea fondurilor. Există diferite tipuri de fonduri dorim ca aceste fonduri să fie reglementate fiecare în parte în această directivă sau avem nevoie de o sistematică, de niște principii care, niște principii care să fie valabile pentru o parte din fonduri și altele pentru cealaltă parte din fonduri? Trebuie neapărat să ne decidem dacă vom reglementa totul la nivel european sau vom lăsa fondurile să își facă singure această legislație, mai ales când vorbim despre cele care se rezumă la activitatea în interiorul unui stat. Principiile vor trebui să fie pentru toate fondurile, poate că așa ar trebui să facem și după aceea să luăm tipurile de fonduri în parte. Ultimul meu punct este legat de program. Ule Schmidt a vorbit deja despre acest lucru. Trebuie neapărat să continuăm munca. Eu consider că această directivă ne duce spre, spre prima citire și ne va, ajunge să, ne va ajuta să avem o poziție comună în ceea ce privește aceste probleme. Trebuie să ajungem la un uh, compromis. trebuie să începem negocierile cu Consiliul și Comisia și când vom, aduce în ace- vom ajunge în acest punct va avea loc, bineînțeles, un dialog, vom putea discuta mai multe. Nu trebuie ca dialogul să fie văzut ca un punct fix. Dacă dialogul nu e posibil, trecem la prima lectură și nu mai așteptăm. Vă mulțumesc! Right, I did have a request. Da. Domnul Tremoso a cerut uh, cuvântul pe scurt. Foarte pe scurt, uh, voi vorbi un minut, doamnă președintă. După ce am ascultat diversele lor de opinie și de poziție care cer mai multe intervenții, mai mult control, mai multă reglementare, încep să uh, mă gândesc și să am uh, îndoile asupra cauzelor crizei. Să comparăm crizele bancare de la sfârșitul secolului al XIX-lea cu cele ale secolului 20. Sfârșitul uh, secolului 19 vedem criza băncii centrale, băncii centrale publice cu o capacitate de reglementare similare celei de astăzi pentru banca centrală. Consultările cu statele Unite, din acest punct de vedere, au fost mult mai multe crize față de astăzi. Uh, eșecurile și intervențiile publice fac parte din uh, elementele acestei crize de acum. Mă gândesc la dobânzile uh, manipulate în mod artificial de către băncile publice anumite bănci centrale timp de ani de zile au fixat artificial uh, scăzute dobânzi care au dus la o expansiune a creditelor, creditelor cu o distorsiune a perspectivelor agenților economici și ducându-i la îndatorare. Aș dori să îl apăr, să apăr poziția lui Ali Schmidt și să spun că nu sunt de acord uh, cu cei care cer mai multe intervenții. O altă întrebare la care să răspundem, cine îl va reglementa pe reglementator dacă îi acordăm mai multă putere? Mulțumesc, domnul Bulman. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i spun colegului Ole Schmidt următoarele lucruri. Domnul, nu a, domnul a fost nedrept în ultima reuniune atunci când am discutat despre industria automobilistică din Europa. Vreau să îi, uh, să îi demonstrez acum că, într-adevăr, vreau să-i dau dreptate în ceea ce privește modul în care s-a exprimat uh, ca și vicepreședinte, trebuie neapărat să existe o uh, procedură de codecizie în două etape. Noi, ca și legiuitori, trebuie să ne facem temele. Când Odmar, dacă Odmar Caras are dreptate și dacă într-adevăr putem să ajutăm Consiliului, atunci tocmai din acest proces reiese situația și faptul că putem trece la o a doua lectură dacă aceasta va exista. Însă nu trebuie să dăm semnale false Comisiei și Consiliului spunând că vom uh, adopta această legislație de la prima lectură problemele sunt destul de spinoase, dar pot să spun că sunt de acord și eu cu poziția domnului Ole. Thank, you. Um, Vă mulțumesc. Uh, cred că uh, diversele intervenții uh, au primit răspunsuri. În primul rând aș dori să spun că am început de vreme, Doamna președintă așteaptă să se facă liniște. Am început să discutăm vreme, pentru că evenimentul precedent a fost mai scurt decât ne așteptam. Deci dacă unii dintre dumneavoastră nu au participat, uh, mai ales um, intervențiile domnului Bullman, domnul, domnului Clinton și Kamal, Kamal uh, și altor uh, raportori din umbră, o să vă trimitem linkul care este în arhivă, astfel încât să uh, puteți participa la dezbatere. De asemenea și pentru membrii Comisiei și Consiliului care poate nu au participat. Asta una la mână cu privire la program. Cred că este important ca această comisie să uh, facă lucrurile uh, cum trebuie, în mod uh, deliberativ. În 1-2 septembrie nu am vrut uh, să facem uh, etapa primei lecturi. Uh, era nevoie de o susținere puternică. Comisia decide, dar uh, probabil că nu este ușor încă, poate mai avem nevoie de anumiți pași înainte. În acest sens, îi reamintesc raportorului că și noi am uh, avut uh, o experiență cu directiva serviciilor de plăți, unde tot, uh, au tot avut loc amendamente, modificări în cadrul re, re, reglementărilor. Da, dumneavoastră erați raportorul și a fost dificil. Așa că suntem conștienți de problemele cu care vă confruntați. Aș ruga Comisia uh, să ne ofere un tabel al interacțiunilor cu celelalte directive. Știu că este o suprapunere cu directivele MIFID, abuzurile de pe piață și cu alte um, apoi și legate de uh, solvabilitate, uciți și se leagă de diversele directive și cerințe de raportare, precum și um, interferează cu siguranță și în arhitectura de supraveghere. Am avea nevoie de o explicație mai uh, lămuritoare a acestor interferențe. Apoi, cu privire la evaluarea de impact, vor fi două, una până la sfârșitul lui octombrie, cealaltă celălalt până la sfârșitul lui noiembrie. Uh, vă în contractul cadru, acestea sunt uh, limitele. O să încercăm să le extindem și să uh, vedem uh, care uh, sunt posibilitățile pe lângă comisie. Am uh, menționat și faptul că se transmite pe internet, da? Ne întoarcem de la uh, FMI și trebuie să ne coordonăm Uh, internațional uh, în urma discuțiilor cu unii dintre reprezentanții femeii. Eu însă am uh, preluat ideea domnului Klinst să vedem care este legătura cu calității și aș vrea să văd care este punctul de vedere al comisiei pe acest subiect. În final, în numele serviciului juridic al Parlamentului și al Comisiei, aș dori să întreb Comisia și să ne uh, spună în legătură cu Organizația Mondială a Comerțului și uh, cu clauzele de reciprocitate. Pentru că am uh, văzut asta și în alte directive, inclusiv directiva solvabilității. Consilierii juridici trebuie să clarifice care este situația Um, reciprocității. Deci acum cer comisiei să răspundă la aceste întrebări. În primul rând dau cuvântul președinției, urmează comisia și ne întoarcem după aceea la raportor. Mai avem cam maxim 20 de minute. Carlote, aveți cuvântul. Carlo... Mulțumesc, doamna președinte. Uh, nu o să vorbesc 20 de minute, mi se pare o discuție foarte uh, interesantă. Nici eu, din păcate, nu am putut participa la începutul discuțiilor. Aș dori doar să precizez, uh, cum a spus și unul dintre onorabilii europarlamentari, chestiunile legate de transparență. Și noi vrem să fim um, transparenți, să discutăm uh, chiar uh, dacă nu se va încheia uh, acest dosar în uh, cadrul președinției noastre. Documentele elaborate de către raportor au fost foarte interesante, cu puncte extrem de valoroase. Mă bucur de cooperarea bună cu Parlamentul. Mulțumim, spune doamna președintă. Am putea circula documentul cu Consiliul? Avem uh, nota, este singurul document uh, public pe care îl uh, deținem și se află pe pagina de internet a Consiliului. Dacă doriți, puteți să-i cereți și președinției, putem să vi-l trimitem, dar dacă nu, puteți să-l găsiți și pe pagina de internet. Comisia, aveți cuvântul, spune doamna președintă. Mulțumesc, doamnă președintă. Voi începe printr-o notă pozitivă. Avem cu siguranță ceva în comun uh, cu majoritatea uh, europarlamentarilor, cu Comisia și nici noi nu am fost la începutul dezbaterii. Deci, iată, puncte comune. Uh, va trebui să ne uităm uh, pe internet la prezentări, lucru pe care îl vom face. Întorcându-ne acum la lucruri mai serioase, raportul pregătit de către domnul Gozes pune uh, punctul pe I, identifică subiectele principale și este un punct de pornire foarte bun în pentru lucrurile care rămân uh, de făcut în domeniu. Aș dori să subliniez două elemente și prin aceasta încerc să răspund și la întrebările uh, din partea dumneavoastră și a doamnei președintă. Cu privire la domeniul de aplicare, toate abordările uh, care acoperă tot este o caracteristică a Uh, directivei și cred că ar trebui păstrată ca abordare, nu doar din rațiuni practice, pentru că acest lucru ar fi imposibil, imposibil să uh, definim din punct de vedere legal diversele um, modele de afaceri și regulile sau să eliminăm vreunul sau altul dintre modelele de business dar și din uh, motive, din rațiuni de politică. E mai bine uh, în acest uh, fel în, să se respecte obiectivele G20. Obiectivul fiind să avem un domeniu de aplicare cât mai larg posibil pentru a acoperi toate cazurile. În această abordare ar trebui, sigur, să existe și diferențieri deci, uh, reguli specifice care să se adapteze fie unor uh, metode sau um, modele de afaceri, fără a cădea în uh, pericolul de a descrie în detaliu a activităților tuturor modelelor de afaceri am încercat să facem diferențieri, suntem gata să facem și mai multe precizări pentru a atinge obiectivele comune, obiectivul comun și anume a face această legislație și rezonabilă și proporționată, precisă și funcțională. Cu privire la relația cu celelalte cadre legale europene sau de altă natură, s-ar putea să existe riscul suprapunerii la o primă uh, abordare. Vom încerca să evităm pe cât se poate acest lucru, să adaptăm cât se poate, să uh, armonizăm armon, uh, această nouă propunere cu legislația existentă. Chestiunea mai degrabă aș numi-o interactivă, interacțiunea cu cadrul legal existent și să uh, redactăm o, un document uh, pe care să-l dăm Consiliului pentru un document de lucru. Va fi, să sperăm, mai bun decât tabelul pe care l-ați cerut dumneavoastră, astfel încât, în final, să găsim răspunsuri la unele dintre întrebările pe care pe drept cuvânt uh, le-au ridicat cei care au abordat chestiunea interacțiunii. Vom încerca să evităm suprapunerile, dar mă întorc de asemenea și la partea inițială, obiectivul inițial, să evităm lipsurile. Deci e vorba de un document uh, la care ne gândim și sperăm că acesta oferă răspunsuri. Cu privire la relația cu uh, arhitectura de control, cred că este prea uh, timpuriu să ne gândim la acest lucru. Este prematur, având în vedere propunerea uh, comisiei care abia a fost făcută. Nu știm încă când se va încheia acest lucru și probabil este dificil să luăm în calcul la acest moment. Cu siguranță Uh, e bine să nu uităm acest punct în momentul în care vom discuta faptul că unele lucruri s-ar putea uh, schimba și că unele uh, agenții sunt pe cale să încerce să rezolve unele dintre chestiunile ridicate în timpul discuțiilor. În final, chestiunea legată de țările terțe unul dintre punctele principale, sigur că nu găsim soluția astăzi, dar dați-mi voie să vă explic pe scurt care este intenția Comisiei. Pentru că părerile s-ar putea să difere, dar dați-ne voie să explicăm care este intenția noastră, pentru că nu vrem să fie o uh, propunere protecționistă. Propunerea am uh, bazat-o pe schema uh, pieței interne tradiționale. Am, uh, avem în vedere uh, reguli, obligații uh, adresate administratorilor cu sediu în UE ca efect asupra fondurilor Uniunii Europene. Obiectivul direct și principal al acestor uh, reguli este, deci ținta sunt administratorii cu sediu în uh, UE. Avem uh, în vedere accesul acestor administratori în țări terțe, sigur supunându-se condiții de echivalență. Este un mod tradițional de a vedea lucrurile. Trebuie să existe Uh, regulamente. Există un regulament pe uh, administratorii fondurilor uh, din cadrul Uniunii Europene, există regulamente și pentru managerii și fondurile din afara, deci din țări terțe, dar trebuie să se supună um, principiului echivalenței. Simplu, um, intenția Comisiei este ca produsele și actorii, uh, atât europeni cât și din afara Uniunii Europene, să fie în condiții de egalitate. Și rezultatul este uh, atât pentru beneficiul tuturor uh, și pentru ca toată lumea să se bucure de privilegiile pieței interne, anume pașaportul. În zona unde trăim, pentru că Uh, am fost uh, atacați ca protecționiști de uh, mulți actori, de mulți acționari, ca fiind prea liberal sau chiar un cal troian pentru alții. În mod tradițional, modul în care acționăm la comisie, nu suntem foarte departe de un echilibru bun. M-aș opri aici. Vă rog frumos să-mi spuneți dacă uh, am uh, lăsat la o parte elemente. Cu alte uh, ocazii vom fi uh, întotdeauna dispuși uh, la um, orice fel de discuții, puteți conta pe noi și suntem dispuși să cooperăm și să vă ajutăm astfel încât să atingem obiectivele comune. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președintă. Aș eventual să vă uh, transmitem uh, punctual uh, chestiunile de la și întrebările din serviciu juridic. Dau cuvântul acum raportorului pentru a concluziona. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președintă. Uneori în acest Parlament utilizăm cuvinte cam enfatice astăzi, pe drept cuvânt, pot să spun că uh, dezbaterea a fost bogată și, în plus, uh, au participat foarte mulți. Am putut să participăm. Vă asigur, dragi colegi, stimați colegi, că intervenția mea inițială a fost scurtă. Deci nu o să stați mult pe internet, cei care n-ați putut uh, vedea. Întotdeauna am fost de părere că uh, colegii uh, lucrează și nu voi spune iarăși ce s-a citit. Am luat notă în cursul diversilor intervenții Mulțumesc în primul rând eh, raportorilor din umbră pentru analizele domnilor lor. Am eh, discutat eh, cu ei și sunt convins că vom găsi răspunsul la numeroasele întrebări pe care vi le veți pune și pe care noi ni le punem. Domnule Schmidt, îi ascult pe toți cei care vin la mine și am o agendă chiar uh, cu un birou uh, am un număr enorm de vizitatori, apoi avem audierile pe care le organizează doamnă președintă, studiile de impact, deci vedem că sunt elemente informative care lămuresc mai mult anumite aspecte dintr-un dosar complicat. Nu mă prelungesc aici, voi rezuma în câteva cuvinte ce reiese din diversele intervenții de astăzi. Primul rând, majoritatea sunt de acord că e nevoie de bună reglementare. Nimeni nu poate să spună uh, că propunerea de directivă e de aruncat la gunoi. În al doilea rând, s a utilizat în uh, numeroase rânduri cuvântul coerență, apoi reglementare, pragmatică, concretă și eficientă, eficace. Iar propunerea cere o lămurire a conceptelor și regulilor și o diversificare a regulilor pentru a ține cont și a reflecta diversitatea instrumentelor care sunt uh, acoperite de uh, domeniul de aplicare larg a directivei. Iată cuvintele cheie pe care le-am reținut din intervențiile foarte pertinente ale tuturor. Sunt câteva concepte pe care împreună vom încerca să le reanalizăm în cadrul textelor. Doamnă președintă, avem experiența textelor care mai trebuie lucrate, dar Parlamentul ar fi foarte trist dacă ne-ar da Comisia niște texte perfecte despre care să nu avem nimic de spus. Iată, uh, fiecare ne aducem contribuția, Comisia propune și, după cum a spus foarte bine prietenul meu uh, Robert, Parlamentul cu Consiliu dispun și noi încercăm și vom încerca să dispunem în sens bun. Mulțumesc! Ne